Domnule uh, Domnul președinte, doamnelor și domnilor, dragi colegi, haideți să luăm loc, vă rog. It will be official signing of very important... Va avea loc acum semnarea oficială a unui acord foarte important dintre Parlamentul European și Comisia Europeană, acel uh, registru al lobbyiștilor. Știți că am votat raportul Cassini în uh, ședința plenară din Strasburg. Și acum vom semna acest registru în mod oficial. Uh, we, we voted exactly on 10th of May. Votul a avut loc în data de 10 mai 2011. Din câte știu, Consiliul ar dori să facă o intervenție, așa că ar fi mai bine să așteptăm pe doamna ministru Ghiuri, în așa fel încât doamna să poată să ajungă în hemiciclu înainte de semnare. Și aș dori de asemenea să salut vicecomisarul, vicecomisarul comisiei, uh, um, vicepreședintele comisiei și ceilalți uh, comisari prezenți pentru semnarea oficială a acestui registru. Apoi, doresc să o salut pe doamna Diana Olis, vicepreședinta Parlamentului European, și să-i mulțumesc pentru uh, participarea sa în echipa de negociatori. Doresc să mulțumesc și doamnei vicepreședinte Isabel Durand, domnul Villand și colegului nostru, Carlo Cassini. Uh, also... Președinte al Comisiei AFCO și, de asemenea, și raportor. I would like to ask you, colleagues, to come after the short speech of the Madame V-aș ruga, dragi colegi, să așteptăm pentru uh, sosirea doamnei Gyuri, iată că este deja în sală, pentru a ne face o intervenție. Vă salut, doamna ministru. O intervenție, deci, înainte de semnarea oficială a uh, acestui acord pe marginea registrului lobbyiștilor, acord încheiat între Comisia Europeană și Parlamentul European. Din cât am înțeles, dumneavoastră doreați să faceți o intervenție. Vă rog, aveți cuvântul. Mr. President, Mr. President, on... Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Aș dori să citesc o declarație politică a Consiliului privind registrul transparenței. Consiliul este de părere că transparența este un principiu extrem de important pentru Uniunea Europeană. Tratatele stipulează că pentru a avea o bună guvernanță, pentru a asigura participarea societății civile, Instituțiile și organismele europene trebuie să-și desfășoare activitatea cât mai uh, transparent cu putință și deciziile trebuie să se ia în mod deschis și cât mai aproape de cetățeni cu putință. În conformitate cu aceste prevederi, Consiliul se angajează să uh, pună în aplicare cât de mult se poate principiul transparenței. Recunoaște în egală măsură faptul că cetățenii se așteaptă ca cei care iau decizii în numele lor la nivel european să respecte cele mai înalte standarde. Iată de ce Consiliul salută inițiativa Comisiei și a Parlamentului European aceea de a înființa un registru comun al transparenței. Consiliul este de părere că transparența ar trebui să călăuzească relațiile cu părțile interesate și că acest registru reprezintă o temelie foarte bună a relațiilor cu aceștia în mod deschis uh, Uh, bazat pe incluziune și constructiv. Consiliul a fost invitat de Parlamentul European și de Comisie să se alăture acestui registru. Consiliul. Domnul președinte, o întrerupe pe doamna ministru. Dragi colegi, vă rog foarte mult. Am dat cuvântul doamnei ministru, președinte în exercițiu al Consiliului. Vă rog foarte mult să încetați discuțiile și să o ascultați pe doamna ministru. Aveți cuvântul, doamna ministru. Vă mulțumesc că dați-mi voie să termin această declarație spunând că Consiliul a primit invitația Parlamentului și Consiliului de a se alătura acestui registru și uh, Uh, Consiliul se gândește la un rol în acest sens și ateaptă cu nerăbdare să discute posibilități care se deschid în acest sens cu cele două instituții. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru această pentru pregătirea unui registru comun, cea mai bună soluție ar fi ca toate instituțiile europene să aibă același registru pentru părțile terțe, pentru interesele externe. Încă o dată îi, îi um, invită colegii mei, vicepreședinți, uh, Diana Wallis the... și președintele Comisiei AFCO, raportorul nostru, domnul Carlo Cassini, îi invit să mi se alăture în procedura de semnare a registrul, în registru și îl rog pe vicepreședintele Comisiei Europene să semneze în acest registru. Bine ați capturat? Vă dați? Ah, ok.